So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer break. Unfortunately, it's coming to an end. And... Bună dimineața tuturor. Sper că ați avut o vacanță plăcută. Din păcate se încheie, tocmai de aceea suntem aici. Am citit în această dimineață uh, în Politico că prea, foarte puțini deputați uh, s-au întors în oraș, dar mă bucur să vă am alături de uh, mine astăzi. Bun, începem întâi cu ordinea de zi. Aveți observații? Se pare că ele nu există. Avem adoptarea procesului verbal al reuniunii de pe 11 iulie. Dacă aveți observații, trimiteți-le, vă rog, secretariatului. Dacă nu vor fi obiecții până la finalul reuniunii, vor fi adoptate anunțurile din partea președintelui. Aș dori să vă spun că s-au, uh, au avut loc schimbări în uh, Consiliul de conducere al uh, Consiliului Unic uh, de Rezoluție. Doamna a fost uh, informată doamna Elke König de dorința unuia dintre membrii Consiliului de a renunța la post. Conform cu regulamentul pentru acest comitet, Parlamentul va fi implicat în propunerea uh, uh, în procedura de selecție pentru uh, succesorul acestei persoane. Aș dori să-i mulțumesc acestei persoane, care este doamna Kellerman, pentru munca dumnea ei în SRB. Punctul 4. Raport um, privind negocierile interinstituționale, AMLE 5, Este vorba de directiva 2015-149 în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea uh, terorismului. S-au uh, ținut negocieri interinstituționale, s-au discutat următoarele lucruri, uh, analiza riscului supranațională și națională, autorități de supraveghere, asigurări de viață și registrul pentru acesta, prezență în fața unui um, comitet de anchetă parlamentar, inclusiv sancțiuni. Trialogul a avut loc într-un spirit constructiv din partea tuturor părților, însă progresele nu au fost considerabile. Deci, atmosferă bună, rezultate zero. Așa citesc eu asta. Președinția va ține două reuniuni ale grupului de lucru a Consiliului în septembrie, pe 5 și pe 27, pentru a pregăti următorul trialog politic, uh, care este programat pentru 3 octombrie după amiază la Strasburg și marți 14 noiembrie din nou la Strasburg după masă. Sperăm că vom avea uh, progrese aici. Comunic- am încheiat. Acum trecem la punctul 5, măsuri legitime de protejare a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice. Raportoare este Molly Scott Cato. Îi dau cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, le urez uh, bun venit uh, Uh, celor care s-au întors la Bruxelles. Uh, sunt mulți prezenți, uh, nu așa de mulți ca în delegația mea. În orice caz, am lucrat la acest dosar înainte de vacanță, atmosfera a fost pozitivă, dar am reușit și să ajungem la acorduri între diferitele grupuri. Avem o nouă reuniune a raportorilor din umbră în această după-amiază Ehm, și sunt convinsă că vom face progrese. Avertizorii joacă un rol esențial în uh, interesul, uh, publicul, uh, interesul, interesul public, însă numai șase state membre au adoptat legislație pentru a proteja acest avertizor. Tot, toate aceste state au abordat mod, um, situația în mod orizontal și nu sectorial. Mulți colegi știu că sunt de acord că trebuie extinse astfel de, acest, aceste tipuri de uh, protecție în toată Uniunea Europeană, printr-o abordare orizontală în toate sectoarele. Avertizorii ar trebui să fie protejați în toate domeniile ce țin de competența UE, iar aceștia trebuie să poată uh, raporta atât acte, fapte ilegale cât și alte informații de interes public Trebuie să protejăm avertizorii pentru a ne asigura protecția standardelor de mediu și sociale, însă este esențial să, asigur, să ne dăm seama că asigurarea unei, unui standard minim de protecție pentru avertizori ar contribui la buna funcționare a pieței unice. La nivelul nostru, ce facem? Nu um, împiedică statele membre să adopte măsuri mai stricte. Trebuie să Uh, recunoaștem importanța uh, mecanismelor și canalelor de raportare. Am uh, ascultat celelalte grupuri politice, am citit amendamentele și sunt optimistă în ceea ce privește atingerea unui acord, în ceea ce privește mijloacele de raportare. Sprijinim o abordare care lasă posibilitatea avertizorilor să publice informații, deoarece există situații în care pur și simplu nu există o altă posibilitate Old van der Tour în fața Parlamentului um, ne-a explicat că nu putea să se adreseze autorităților fiscale și nici propriei companii, pentru că erau complici și până la urmă a trebuit să se adreseze publicului, dar asta l-a costat foarte mult uh, la nivel uh, personal majoritatea avertizorilor vor uh, alege o altă cale, dar uneori este necesară uh, informarea publicului. De asemenea, dorim să respectăm uh, principiul inversării sarcinii probei. Cei care doresc să pro protejeze interesul public nu trebuie să-și dovedească statutul de avertizor în instanță și nici să dovedească că acționează cu bună credință, ceilalți trebuie să dovedească că nu este cazul. De asemenea, aș dori să subliniez nevoia creării unui organism independent european pentru protecția avertizorilor. Cum s-a văzut din alte cazuri, este necesar un astfel de organism pentru a implementa protecția pentru avertizori care doresc să aducă lumină în subiecte ce țin de uh, reglementări în vigoare trebuie să ținem cont de, să avem în vedere posibilitatea creării unui fond european uh, pentru protecția avertizorilor care să asigure uh, asistență juridică și de, um, despăgubiri în caz că există daune de pe urma publicării informațiilor. Alte instituții europene, uh, inclusiv Comisia Europeană, s-au exprimat pe acest subiect și noi avem, simțim că putem um, fi un exemplu în acest uh, sens. Um, aștept cu nerăbdare să ascult poziția celorlalți raportori din umbră. Thank you very much and now I give the floor to Mulțumesc, dau cuvântul uh, raportorilor din umbră. Fulvio Martucelo nu este, dar uh, m-a rugat să citesc câteva note. Mulțumește președintelui, adică mie. Dragi colegi, îmi cer scuze pentru că nu pot fi prezent în persoană pentru a vă prezenta uh, poziția mea. În ceea ce privește măsurile uh, privind protecția avertizorilor, aș dori să mulțumesc întâi doamnei raportor, doamna Molly Scott Cato, pentru munca depusă până acum. Au avut loc îmbunătățiri după reuniunea raportorilor din umbră, dar există câteva puncte cât se poate de relevante care mai trebuie abordate. Aș dori să mă refer la criza financiară în compromisul B, în, la punctul B. Nu sprijinim de asemenea um, ideea unui, unei abordări sectoriale, compromisurile D și E. Textul se referă la Comisia Taxe uh, și noi am, această parte am dorit să o eliminăm mai există încă o parte relevantă referitoare la um, compromisul H. Formularea este mult prea vagă împreună cu um, ideea um, sarcinii probei. În ceea ce privește compromisul M, care recomandă crearea unui organism european uh, independent pentru avertizori, noi nu putem lua în considerare această opțiune. Această structură ar avea putere limitată și această tendință de a crea o separare între nivelul european și cel național nu este convingătoare. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare reuniunea din această seară pentru a uh, discuta mai îndeaproape subiectele. Următorul vorbitor pe listă este raportorul din partea SND, Ole Ludvigsen, Ole, ai cuvântul. Tack så mycket för ordet. Jag tycker att eh, Molly Scott Cato har författat en utomordentlig rapport. Mulțumesc. Cred că Molly Scott Cato a redactat un, subi- un uh, raport excelent pe acest subiect. Aș dori să mulțumesc. În ceea ce privește amendamentele. Mi se pare foarte important să avem o protecție adecvată a avertizorilor. De multe ori, um, oamenii nu trag semnalul de alarmă pentru că se tem de consecințe. Este îngrijorător că cetățeni și jurnaliști ajung în fața instanței uh, în loc să fie protejați atunci când publică informații în interesul public. Fie că vorbim de spălare de bani, evaziune fiscală, dar și altele. Acestea sunt um, uh, infracțiuni sau acte care încalcă principiile Uniunii Europene. Tocmai de aceea trebuie să îi protejăm pe avertizări. Asta ar crește și eficiența pieței unice și ar crește încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să existe o legislație pentru a proteja avertizorii atât în sectorul privat cât și în cel public. Avem nevoie de o definiție juridică a ceea ce înseamnă, de fapt, un avertizor. Astfel de legislație ar trebui să conțină și instrumente care să poată fi folosite, cum ar fi sancțiuni economice împotriva unor companii sau dreptul de a-și relua locul de muncă. Trebuie să existe protecție adecvată mi se pare foarte important și ar trebui să existe o autoritate care să se ocupe de asta. De asemenea, mijloacele de raportare trebuie să fie adecvate și, de asemenea, să existe o, um, o asistență juridică și economică. Și cred că trebuie să avem, să ajungem la amendamente de compromis care să asigură o protecție robustă la nivel european. Thank you very much, uh, Ole. Then we come to the rapporteur from... Mulțumesc. Trecem acum la raportoarea numele CR, Pircoroanan Lerner. Ja kiitos kaikille kollegoille rakentavasta yhteistyöstä. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru această cooperare constructivă. Protecția avertizorilor poate părea un detaliu în politică, poate mai puțin important decât alte subiecte, dar să nu uităm că comisiile, taxe și PANA nici măcar nu ar, fi, nu ar fi existat fără acești avertizori. Reformele din multe sectoare au fost făcute în urma uh, divulgărilor din partea unor avertizori. Trebuie să îi protejăm, deci, uh, pe avertizori pe baza unor bune definiții, ar trebui să creăm legislație la nivel european care să garanteze protecția avertizorilor și, în cel mai bun caz, să existe și posibilitatea de a obține compensații financiare pentru um, pierderile uh, suferite. LuxLeaks, de exemplu, ne amintește că um, uh, protecția avertizorilor nu este suficient de eficientă Um, și nu este niciun caz atât de eficientă pe cât ne-am dori. Avertizorii trebuie să poată raporta informații fără să se, tem să se teamă de uh, consecințe. Un fond de compensație ar putea fi creat dacă există voință politică. Însă, din păcate, există o lipsă a asumării responsabilității aici și tocmai de aceea protecțiile necesare nu au fost uh, adoptate. Mulți avertizori uh, divulgă uh, practici uh, care uneori nu sunt uh, ilegale, dar uh, sunt uh, imorale. În uh, procedurile OCDE este ceva prevăzut în acest sens, însă instrumentele nu sunt uh, suficient de bune. Avertizorii au jucat un rol esențial când am, jucat despre, când am uh, vorbit despre evaziunea fiscală, uh, de, mm, dar și uh, în ceea ce privește uh, benefici- proprietarii efectivi. Chiar uh, și întreprinderi întregi ar putea, fi, ar putea să se bucure de uh, protecție prin uh, prevederile europene. Cred că nu trebuie să ne limităm uh, la uh, a defini uh, practicile uh, Uh, nefaste numai uh, în ceea ce privește interesul public. Uh, în același timp, însă, trebuie să lucrăm în mod adecvat pentru a nu avea probleme juridice mai târziu. Thank you very much, Pirco. For the liberals, it's Thierry Conier. Mulțumesc. Nu văd pe nimeni de la liberale acum. Trecem mai departe la GUE, domnul Papadimulis, vă rog. Πρόεδρα, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Μόλι Σκότ για τη δουλειά. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Scott Cato pentru munca depusă, pentru timpul și energia dedicate acestui subiect. Proiectul dumneei de raport este unul pozitiv din punctul nostru de vedere. Este echilibrat și în mare măsură abordează uh, subiectul despre care vorbim în mod adecvat. Trebuie să fie clar că în această etapă, în, această, în acest moment, protecția oferită avertizorilor este insuficientă. Uh, avem nevoie de un sistem general european de protecție avertizorilor. Asta este în interesul public. Singurul mod de a aborda corupția, evaziunea fiscală și alte activități ilegale este să ne asigurăm că există suficientă protecție pentru cei care acționează în interesul public. Ei ar trebui să fie protejați atunci când divulgă informații confidențiale ale unor organisme uh, private sau chiar publice. Pentru că fenomenul este foarte răspândit. Avem multă evaziune fiscală, multă corupție. Și ce s-a întâmplat până acum? În loc să fie pedepsiți cei care nu respectă legea, sunt pedepsiți cei care divulgă această nerespectare a legii. Ar trebui, deci, să avem un cadru uh, instituțional uh, și legislativ uh, la nivel european, pentru că asta va ajuta și statele membre să protejeze avertizorii. Nu numai avertizorii vor fi uh, protejați, dar se va promova și transparența și statul de drept. Un astfel de cadru juridic va încurajăm mai multe persoane să divulge informații. Pentru că până în ziua de azi sunt, se tem prea, prea mult uh, să divulge informații pentru că uh, se tem uh, să nu fie aduși în fața instanțelor, să nu fie supuși un, unei enorme presiuni și așa mai departe. Deci trebuie să transmitem un mesaj clar că toată lumea, inclusiv marile multinaționale, au obligația de a Uh, respecta statul de drept și contribuabilii, pentru că aceștia se confruntă cu o mare uh, povară. Considerăm că amendamentele de compromis merg în direcția cea bună. Există unele puncte în care ne-am dorit să se meargă chiar mai departe, să fim mai ambițioși. Însă, înțelegem că cu toții trebuie să ne adaptăm pentru a obține un sprijin uh, cât mai larg. Aș dori să fac apel la celelalte grupuri politice să dea dovadă de același spirit uh, constructiv. Un lucru aș dori să menționez. Eforturile noastre la Parlamentul European de a proteja avertizorii ar trebui să se combine cu politicile Uniunii Europene și ale comunității internaționale în, în lupta împotriva corupției. În special, trebuie menționat în acest aviz, chiar dacă e nevoie în, uh, consider, în considerente, să se uh, menționeze articolul 33 din uh, Convenția împotriva uh, corupției. Ce face Parlamentul trebuie să fie legat și de munca um, altor foruri internaționale. Sprijinim așadar um, acest raport și cred că în această după-amiază vom ajunge la un consens. Mulțumesc foarte mult! Nu, văd, nu o văd pe doamna Fonștor, uh, raportor pentru FDD. Nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină. You know the issue we are talking about, okay. Nina Gill, please. Nina Gill. I believe. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că discutăm despre subiectul avertizorilor. Avem o întrebare rapidă de pus pentru Molly. Am vrea să știu dacă abordează chestiunea existenței resurselor, să ne asigurăm că există fonduri pentru acești avertizori. Pentru că, în caz contrar, adesea este dificil ca acestea să aibă acces la remedii juridice adecvate. Asta aș vrea să știu, dacă se vorbește și despre resurse publice ca fonduri pentru acești avertizori. Mulțumesc. Văd că nu mai, intervin, nu mai dorește nimeni să intervină, așa că îi dăm cuvântul doamnei raportor să facă un rezumat. Mulțumesc, domnule președinte. Să-i răspund direct Ninei. Într-adevăr, am avut un uh, amendament prin care se solicita un astfel de fond pentru avertizori. Nu știu dacă există sau nu sprijin suficient, dar mă bucur că l-ați menționat. E vorba de cineva care face o treabă fantastică, salariul poate este foarte mic și își asumă niște riscuri și da, e nevoie de fonduri pentru a avea uh, pentru a putea face ceea ce dorește să facă, nu doar sprijin juridic, ci și financiar și vom încerca să introducem aceste lucruri în propunere. Pe scurt, deci, Ați spus că directiva privind spălarea banilor este o prioritate pentru noi. Suntem implicați și în activitatea Comisiei PANA și în ambele cazuri existența unor informații cu privire la operațiuni de spălare de bani sau evaziune fiscală sunt, sunt foarte importante. Este esențial să uh, îi protejăm pe cei care prezintă acele informații și care joacă un rol important în sistemul legislativ uh, democratic. Și este bine să stabilim care este cea mai bună protecție între toate grupurile din Parlament. E important să avem o poziție fermă în fața Comisiei pentru a le spune care este legea pe care vrem să o avem în UE pentru protejarea avertizorilor. Deci, angajamentele există cu privire la importanța acestui dosar și, la fel, și o foarte bună cooperare între grupuri cu privire la rezultatul final. Deci, cred că vom putea avea o reuniune de succes, eficientă și sper să mă întâlnesc cu mulți dintre dumneavoastră spre seară pentru a putea obține rezultatul dorit. Mulțumim, domnului raportor și echipei de negocieri care în această seară se va reuni pentru următoarea rundă de compromis, discuții de compromis. Pe 4 septembrie uh, are loc următoarea reuniune în comisia noastră și comisia responsabilă, jurii, va vota pe 28 septembrie. Deci trebuie să ne finalizăm activitatea dacă vrem ca poziția noastră să fie luată în considerare în mod corespunzător în comisia responsabilă. Trecem la punctul 6, bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, pentru toate secțiunile. Eu sunt raportorul, așa că o să-mi dau cuvântul și dacă sunteți de acord o să vorbesc în limba maternă, și anume germană. Sau, ce puțin o să încerc. Wenn man aus Bayern kommt, tut man sich schwer, Hochdeutsch zu reden. Când vii din Bavaria, e mai greu să vorbești uh, germana clasică, dar voi încerca. Mulțumesc colegilor. În total au fost depuse 60 de amendamente la propunerea mea de raport. Asta arată că există uh, interes în rândul colegilor și salut acest uh, fapt. Ieri după amiază am avut o reuniune a raportorilor din umbră. Am uh, propus șapte amendamente de compromis la care am lucrat ieri și am constatat uh, deja că există un uh, consens asupra acestor uh, amendamente de compromis. O, vom reuși, deci, să cuprindem o mare parte a celor 60 de amendamente. Deci le mulțumesc foarte mult colegilor pentru propuneri și pentru cooperarea constructivă. Pentru că întotdeauna lucrurile trebuie să evolueze foarte Uh, repede între iulie și um, sfârșitul lui august-septembrie. Două puncte aș dori să menționez în intervenția mea. Un lucru foarte important pentru mine care m-a uh, afectat de mai mult timp uh, este, sunt autoritățile de supraveghere și respectarea mandatului și, bineînțeles, uh, efectul asupra, uh, efectul Brexitului asupra mai ales uneia dintre autorități. Bineînțeles, important este bugetul celor trei uh, agenții. Bine, Bineînțeles, urmează o revizuire uh, a bugetului uh, și a, a, a situației acestor agenții, deci vom putea discuta pe larg despre asta. Uh, avizul pentru buget, în mod tradițional, este o bună oportunitate de a face câteva observații despre modul de lucru al autorităților de supraveghere. Um, ceea ce ne permite și să facem câteva uh, sugestii uh, Comisiei pentru revizuirea celor trei ESA. Suntem cu toții de acord că cele trei autorități de supraveghere au funcții importante de coordonare și supraveghere și tocmai de aceea trebuie să aibă alocate fonduri financiare pe măsură. Însă pentru a utiliza aceste fonduri în mod eficient, ele trebuie să fie cheltuite în mod foarte țintit, ceea ce înseamnă în conformitate cu mandatul Um, oferit de legiuitor, ceea ce sună de la sine înțeles uh, în teorie, în practică um, nu este întotdeauna um, valabil. Și mă bucur că și alte grupuri au fost de părere cu mine. De exemplu, când ne uităm la MIFID 2, ESMA, împotriva dorinței legiuitorului, a făcut uh, propuneri aici uh, pe care noi a trebuit să le limităm cu mari eforturi Același lucru valabil la PSD2. Uh, discutăm sau ne certăm cu uh, EBA, deoarece și considerăm că mandatul ar și acolo mandatul uh, prin propunerile EBA ar fi limitate. Bun, nu voi mai da mai multe exemple, însă există situații în care mandatul legiuitorului european este uh, uh, ignorat în mod intenționat sau chiar uh, se face exact invers. Din partea colegilor care se ocupă de supravegherea acestor agenții, am uh, senzat, primesc, uh, primim destul de des informații despre astfel de încălcări de mandat și am senzația că nu este ceva excepțional, ci ceva ce se întâmplă mai des câte ceva despre Brexit. Brexitul și consecințele sale Uh, înseamnă efort suplimentar pentru cele trei uh, autorități, iar uh, la supravegherea europeană la EBA uh, mai avem uh, situația suplimentară că uh, ea nu poate să rămână cu sediul la Londra și nu este o pedeapsă, cum am citit în unele ziare britanice, ci pur și simplu faptul că nu poate să fie într-un stat din afara Uniunii Europene. În afara Uniunii Europene. Mutarea va aduce niște costuri și se va aplica principiul cel care cauzează costurile trebuie să le suporte. Dacă n-ar exista Brexit, n-ar exista costuri. Deci, cei care au cauzat Brexitul trebuie să acopere aceste uh, costuri. Apoi, pentru noi, cei, ceilalți 27 care rămânem, se pune întrebarea unde își va găsi sediul acestă agenție. Știu că nu se decide în procedura bugetară și că nici nu este Parlamentul cel care decide, ci doar, noi doar confirmăm dar știu și că Consiliul ține cont de eventuale sugestii pe care le facem. Deci, în alegere, criteriul important ar trebui să fie eficiența costurilor. Avem trei uh, autorități de supraveghere, fiecare cu propria uh, administrație. Uh, cred că există posibilități de eficientizare um, și de um, cooperare sau de um, fuzionare. Și tocmai asta uh, propunem în unele dintre Uh, amendamente uh, și amendamentele de compromis să aibă loc o fuziune cu una dintre celelalte agenții. Uh, nu spunem însă care ar fi aceasta. Când am propus raportul, am făcut referire la faptul că costul de închiriere a birourilor este foarte diferit la diferitele agenții Uh, nu trebuie, bineînțeles, să ținem cont numai de prețul uh, chiriei, însă pentru mine este interesant că Europa la Frankfurt plătește jumătate pe metrul pătrat uh, față de cât plătește ESMA la Paris. Fapte obiective, îmi pare rău, dar la, în cadrul procedurii bugetare trebuie să verificăm astfel de lucruri. Tocmai de aceea cred că există Uh, și aici loc, uh, spațiu de manevră de a face economii. Dacă ne asigurăm, deci, că viitoarele, uh, viitoarea chirie a EBA se va apropia mai mult de prețul de la Frankfurt decât cel de la Paris, cred că putem economisi mult. Bineînțeles, știu că și la Londra prețurile sunt foarte mari nu, nu spun altceva. În orice caz, sper că cu cele șapte amendamente de compromis vom reuși să acoperim uh, dorințele tuturor colegilor. Mulțumesc încă o dată pentru cooperarea constructivă și aștept acum cu nerăbdare dezbaterea. Trec din nou la limba engleză pentru că sunt din nou președintele. Dau cuvântul din, raportorului din umbră pentru SND, domnului Ole Ludvigsen. Tack för ordet. Och också ett tack. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Ferber pentru un raport uh, foarte concis și pentru importanța de a acorda resurse suficiente resurselor, astfel încât să-și poată face treaba corect. O dezbatere privind viitorul EMU <laughs> s-a lansat înainte de vacanță de vară și cred că este un lucru bun. Prin urmare, cred că e nevoie de resurse suficiente care să meargă în această direcție. Însă linia bugetară respectivă a fost redusă la Consiliu și de aceea eu doresc să revenim la propunerea inițială a Comisiei, astfel încât să existe suficiente resurse pentru supraviețuirea și dezvoltarea EMU. cred de asemenea că ar fi bine dacă acest lucru s-ar regăsi în poziția comisiei noastre, în avizul comisiei noastre, lucru pe care l-am menționat și în amendamentul meu. Se vorbește despre taxe calibrate pentru jucătorii de pe piața financiară care să fie impuse de autoritățile de supraveghere. Da, nu e o idee rea, dar trebuie să fim foarte precauți pentru a nu uh, aduce un risc la nivelul independenței acestor autorități, a căror independență clar va fi amenințată dacă aceste taxe, aceste comisioane cresc prea mult. Nu sunt de acord ca EBA să se reunească cu una dintre celelalte autorități, ca sugestia raportorului. EBA a avut întotdeauna suficient de lucru încercând să găsească un echilibru între interesele implicate și implementarea legislației de nivel 2 și cred că o fuziune dintre EBA și o altă reuniune, nu într-o altă autoritate, n-ar facilita deloc activitatea EBA. De asemenea, în, în amendamentul meu spun că și consumatorii de servicii financiare neprofesioniști trebuie să fie protejați cu aceste resurse, pentru că adesea sunt desavantajați în ceea ce privește informațiile, dacă îi comparăm cu banchieri sau instituții financiare poziția lor, deci trebuie să fie consolidată. De asemenea, vreau să subliniez cât de important este să se încheie activitatea privind Uniunea Pieței de Capital la nivelul Comisiei și implementarea planului de acțiune pentru servicii financiare retail un element esențial dacă vrem să aprofundăm piața unică pentru servicii financiare, care va contribui la crearea de creștere și locuri de muncă în Europa. Cred de asemenea că o mare parte din resursele UE trebuie să meargă către combaterea evaziunii fiscale, eludării fiscale și planificării fiscale agresive. Și de aceea Cred că ar trebui să revenim la propunerea inițială a Comisiei în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului fiscal și să îmbunătățim măsurile care sunt acum discutate. Și asta cred că ar trebui să greșească în aviz. Ca și raportorul, sunt și eu de părere că mutarea EBA ar genera costuri suplimentare care trebuie să fie în totalitate acoperite de Regatul Unit. Altfel, n ar fi absolut lipsit de logică. Mulțumim raportorului pentru cooperare și pentru deschiderea față de ideile noastre către o soluție de compromis. Mulțumim, Ole, pentru intervenție. Uh, Birgit, pentru că alți colegi nu sunt aici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru propunerile de compromis care ne ajută la discuție. În numele Sandrei Lunț aș vrea să vă informez că vom sprijini toate propunerile de compromis. Mulțumesc! Da, spune domnul președinte, exact asta ne și doream să auzim. Perfect. Pentru liberal acum? Nils Torvalds? Da, liberalii sunt așa de liberal că au ales să nici nu ni se alăture, așa că trecem la grupul GUE. Miguel Riegas, care de asemenea nu este prezent. Și ultimul membru GUE tocmai părăsește sala, deci Sven, în numele verzilor, ai cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vrem să vă mulțumim pentru propunerea de raport și pentru modul în care raportorul a abordat amendamentele. Suntem mulțumiți de modul în care au evoluat lucrurile. Aș avea o rezervă de prezentat care are legătură cu modul în care uh, sunt formulate amendamentele compromis. Autoritățile de supraveghere uh, încearcă să-și extindă mandatul, se spune acolo. Sigur, putem discuta anumite măsuri luate de aceste autorități, dar trebuie să înțelegem că întotdeauna au acționat în cadrul a ceea ce noi, în calitate de colegiuitori, am stabilit ca mandat. Prin urmare, în ceea ce privește protecția consumatorilor, închiderea de portițe de scăpare a fost făcut în acest sens și, de asemenea, pentru a asigura o implementare consistentă, consecventă a aplicației europene. Sigur, putem fi de acord sau nu dacă sprijinim alte măsuri din punct de vedere politic sau dacă noi credem că sunt prea multe, dar să înțelegem, nu și-au depăsit mandatul. Asta este singura rezervă din partea mea și aș vrea să-i spun, spun, spun lui Ole că îmi pare rău că nu sunt de acord cu tine, dar în ceea ce privește EOPA și EBA, Parlamentul acesta, ca și raportorul, întotdeauna a sprijinit ca autoritățile de supraveghere să fie împreună. Pentru că în multe state membre nu există o diferență sistematică între activitatea bancară și de asigurări. Există mari conglomerate și deja există problema că BCE-ul nu are nicio responsabilitate pentru asupra asigurărilor, chiar dacă supraveghează o bancă ce desfășoară atât activități bancare cât și de asigurare. Și funcția de supraveghere în EBA și EIOPA se regăsește în două unități diferite, în două orașe diferite. Nu Parlamentul a dorit asta. Parlamentul a dorit ca toate să fie împreună, în același loc și de aceea raportorul sugerează să facem cel puțin un pas în acea direcție, unde să, cel puțin acolo unde există suprapuneri mari între activități bancare și de asigurare, indiferent de oraș. Asta este poziția pe care o susținem și aș vrea să vă rog să uh, avem o poziție comună, pentru că avem multe discuții cu Consiliul în ceea ce privește acest aspect referitor la locația efectivă. Da, sigur, asta este o chestiune secundară. Încă o dată mulțumim pentru buna cooperare. Very much, uh, Mulțumesc. Avem acum intervenția, intervenții, eh, procedura intervențiilor spontane. Nina Agila dorește să intervină. Nina. Mulțumim, mulțumim raportorului pentru raport. E foarte bine să putem comenta pe subiectul bugetului, încă o dată, pentru că lucrăm despre asta împreună. În ceea ce privește ESAURile, cred că este important să avem în vedere și niște câștiguri generate de eficiență și de diversificarea finanțării. Cred că compromisurile D și E merg cam în această direcție. Nu cred că vă miră că am rezerve în ceea ce privește propunerea dumneavoastră referitoare la EBA și că Londra ar trebui să acopere aceste costuri. Domnule președinte, dacă sunteți amabil să mă ascultați. Bun, Cred că e prea devreme să ne pronunțăm în acest sens. În primul rând, deocamdată se desfășoară negocieri și deja se duc discuții cu privire la suma ce trebuie să fie plătită de Regatul Unit. Pe lângă aceste negocieri, fără îndoială, vor exista și aspecte legate, de exemplu, de această relocare. Deci, cred că dublăm un pic aici eforturile și ar trebui să nu o facem. E prea devreme, nu știm care va fi rezultatul negocierilor deocamdată, ce se întâmplă până la urmă dacă Regatul Unit, să spunem, nu iese din piața unică. Ce se va negocia atunci? Prin urmare, eu cred că această chestiune e prea devreme să fie discutată acum. Cred că trebuie să ne așteptăm să vedem ce este um, în urma negocierilor. Deci aici, pentru acest compromis, am rezerve. Mulțumim. Mai vrea cineva să intervină? Văd că nu, prin urmare raportorul din nou va vorbi în germană. Îmi pare rău, dar asta este dacă am funcție dublă. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru comentariile foarte pozitive. Știu că uh, pe fiecare grup, uh, fiecare grup are o durere pe undeva. Un bun compromis se caracterizează prin faptul că doare pe fiecare cât de cât la fel. Um, M-a bucurat foarte mult uh, faptul că în ceea ce privește grupul SND um, au venit uh, din partea grupului SND au venit um, amendamente um, diferite în ceea ce privește fuzionarea, dar m-am bucurat să primesc uh, sprijin. În ceea ce privește bugetul, sunt recunoscător, Ole, că tu ai uh, abordat subiectul mai în detaliu și că ai menționat liniile bugetare relevante. În ceea ce privește costurile, um, chiar dacă Regatul Unit după 2019 va mai, ar mai ține de piața unică și <laughs> nu am înțeles că uh, Uh, asta ar face parte din mandatul guvernului britanic, uh, nu ar putea totuși să fie gazda unei uh, agenții europene. Asta reiese și din alte um, acte juridice și duce la probleme juridice, cum ar fi ce jurisdicție se aplică pentru că am înțeles că Regatul Unit dorește să nu se mai supună jurisdicției Curții Europene de Justiție și să eliminăm EBA de sub jurisdicția Curții Europene de Justiție, mi se pare uh, cel puțin uh, problematic și este foarte clar că uh, nu ne dorim acest lucru. Bun, s-a mai spus că ar putea să se ia și măsuri tranzitorii, uh, Uh, eu m-am interesat uh, uh, contractul de contractul de chirie pentru EBA nu este așa de lung ca pentru cel pentru agenția medicamentului, deci, ar, deci nu va fi nevoie de um, aranjamente tranzitorii. Iar faptul că Uniunea Europeană vrea să-și țină pe propriul teritoriu agențiile este ușor de înțeles. Vom vedea dacă va exista un consens sau nu, dar eu cred că uh, la vot această problemă se va rezolva și se va clarifica în mod uh, democratic. Cel puțin așa am înțeles eu discutând cu celelalte grupuri. Votul va avea loc în această după amiază. Vă rog să fiți prezenți cu cartelele de vot în cazul în care există controverse. Procedura prevede că în această săptămână Trebuie să adoptăm în toate comisiile avizele pentru buget, astfel încât Comisia pentru Buget, în marea sa înțelepciune, să poată să uh, voteze uh, bugetul. În plen, votul va avea loc în a doua sesiune din octombrie. Termenele sunt stabilite în tratatul privind Uniunea Europeană. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8, și voi trece din nou la limba engleză. Mulțumesc foarte mult și trecem la punctul 8, obligațiile în materie de TVA pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Raportorul este domnul Cătălin Sorin Ivan. No. Uh, has Group Există informații cu privire la momentul în care sosește domnul raportor în grupul SND? Poate. Dacă vreți, putem face o pauză până la 11. Bun, facem o pauză. Am făcut totul la timp pentru că am început la timp cu un minut uh, după ora 10, nu cu 15, ca de obicei. Bun, deci pauză până la 11.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

So, according to the clock we have here, it's... Uh... Putem să începem. Acum, uh, dacă nu mă înșel, este ora 11. Continuăm cu punctul 8 de pe ordinea de zi și 9 le vom face împreună. Începem cu domnul raportor Cătălin Sorin Ivan. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Doresc să mulțumesc de asemenea colegilor pentru amendamente. Propunerea Comisiei de directivă face parte dintr-un pachet mai vast de acte legislative care reprezintă răspunsul Comisiei la lacunele existente în materie de TVA și o măsură de modernizare globală a sistemului de TVA. Trebuie să menționez ca importante din punctul meu de vedere următoarele aspecte. Uh, propunerea Comisiei se bazează pe mini-ghișeul uh, unic, care a fost introdus în 2015 pentru a se reduce costurile de conformitate suportate de furnizorii de servicii electronice. Există un consens general privind faptul că mini-ghișeul unic și-a atins obiectivul în ceea ce privește reducerea sarcinii administrative, dar și în ceea ce privește colectarea veniturilor. Propunerea Comisiei are ca scop lărgirea domeniului de de aplicare a ghișeului unic, creșterea gradului de conștientizare cu privire la existența sa și promovarea utilizării sale sunt de dorit atât pentru IMM-uri care doresc să-și, eh, mai ales pentru IMM-urile care doresc să-și simplifice procesele de TVA. Eh, salut modificarea propusă de comisie la articolul 28, care prevede ca platformele online eh, au obligația să colecteze TVA pentru prestarea de servicii. Uh, totuși, uh, cred că acestea ar trebui să fie obligate să colecteze TVA și atunci când au un rol de intermediar în livrarea de bunuri importate din țări terțe. Întreprinderile din Uniunea Europeană și în special IMM-urile suferă de un dezavantaj competitiv atunci când furnizorii din afara Uniunii Europene vând consumatorilor din UE bunuri online fără a plăti cota de TVA stabilită în UE. Uh, pentru a îmbunătăți procesele de colectare a tva și la rândul său pentru a simplifica tranzacțiile de comerț electronic în, în special pentru imm uri. Uh, nu au fost depuse foarte multe amendamente uh, toți stakeholderii par să susțină uh, această propunere, cel puțin cei cu care am vorbit. Important este să ascult părerea colegilor am trecut prin amendamente nu sunt probleme importante din punctul meu de vedere cred că vom ajunge foarte ușor la un consens la întâlnirea cu la shadow meeting ul pe care îl vom avea în prima sesiune din octombrie la, la Strasbourg. Uh, câteva discuții sunt pe plafonul, uh, pe pragul de 10.000 de euro. Se dorește un prag mai înalt, dar iarăși împreună cu shadow raportorii și cu experții vom găsi cea mai bună soluție și aici. Mulțumesc mult! Thank you very much. Mulțumim pentru prezentarea raportului. Trecem la punctul 9, unde vorbim despre cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA-ului cu raportor Ludec Niedermayer. Te rog, Ludec, ai cuvântul. Ce... Mulțumesc, Marcus. Sunt consultații care sunt discuții care au legătură strânsă cu raportul lui Cătălin. Este vorba de regulile și procedurile pentru cooperarea între statele membre pentru a garanta extinderea cu succes a ghișeului unic și la vânzările în afară UE. După cum am spus, există o strânsă legătură cu acest raportul anterior, dar E un pic mai simplu, având o natură tehnică. Avem 22 de amendamente, nu multe, deci voturile nu vor fi complicate. Patru dintre ele nu sunt admisibile, însă există un amendament important prin care se propunerea amânării sau mutării aplicației de la 2021 la 2019 ceea ce e bine, pentru că lucrurile bune trebuie făcute cât mai repede, însă am consultat comisia și acesta este de părere că data implementării propuse de ei se justifică din perspectiva situației administrațiilor statelor membre. Poate termenul limită, dacă ar fi devansat, ar cauza probleme administrative la nivelul administrațiilor și companiilor. Deci eu propun să rămânem la uh, data inițială. Oricum vom vota în curând raportul. Cum am spus, 22 de amendamente, deci voturile nu vor fi complicate. Mulțumesc tuturor colegilor care au trimis amendamente. Mulțumim, Ludec. Raportorii din umbră. Începem cu Verne Lange de la PPE. Da, pe scurt, în ceea ce privește raportul privind uh, ghișeul unic, după cum a spus uh, raportorul, avem 39 de amendamente din punctul de vedere al PPE, sunt neproblematice, de cele mai multe ori amendamente tehnice. Singurul punct critic asupra căruia trebuie să cădem de acord este pragul sub care o întreprindere uh, ar putea să... Uh, deci pragul care este acum la 100 de mii de euro pe țară, uh, Comisia a propus să se scadă acest prag la 10.000 de euro pentru a evita o distorsiune de piață. Asta face parte în general din programul pentru TVA. Acest prag mie mi se pare potrivit, este, a fost bine justificat de către Comisie. Uh, amendamentele colegei Scott Cato um, care doresc să mențină pragul la 100 de mii sau uh, amendamentul liberalilor um, și a celor de la ECR care ar dori să, ridice, să scadă pragul numai la 35 de mii de euro nu uh, sunt uh, potrivite din punctul meu de vedere. Eu aș uh, sprijini propunerea comisiei aici și cred că cu o reuniune a raporturilor din umbră putem uh, rezolva uh, totul și doresc să mulțumesc raportorului pentru că a făcut lucrurile să fie foarte puțin complicate. Mulțumesc! Mulțumim grupul socialiștilor și democraților, reprezentante Doru Claudian Frunzulică. Mulțumesc, domnule președinte. Dear colleagues. Dragi colegi, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru activitatea pe un dosar așa de important. Vorbim despre o propunere care este o componentă importantă a pachetului TVA. După cum știm, TVA-ul este o sursă importantă de venituri pentru statele membre și un element care favorizează dezvoltarea în cazul în care este utilizat în mod corespunzător. propunerea are o abordare foarte apropiată de poziția noastră. Se bazează pe principiile subsidiarității și proporționalității. Deci suntem într totul de acord cu adoptarea acesteia. În ceea ce privește extinderea gamei de servicii electronice acoperite de mini-ghișeul unic și o serie de activități de audit coordonate și Având în vedere complementaritatea, aș vrea să mă pronunț cu privire la sugestia raportorului de a acorda Comisiei acces doar la informații relevante în scopuri statistice. Este esențial, de asemenea, să nu impunem o povară administrativă inutilă asupra statelor membre în cadrul procedurii de extragere a datelor necesare comunicarea dintre Comisie și statele membre trebuie să fie adecvată și eficientă dacă vrem să se atingă la timp obiectivele reglementării. De asemenea, cred că e important să evaluăm dacă regulamentul ar putea fi aplicat mai devreme decât 2021. Această propunere este un prim pas către luarea în considerare a evoluției rapide a serviciilor din domeniul digital. Este important de remarcat că reglementările TVA consumatoare de costuri nu vor reprezenta, nu trebuie să mai reprezinte bariere în calea extinderii companiilor în UE în viitorul apropiat. Mulțumim! raportorii din umbră pentru ambele rapoarte pentru că sunt asemănătoare. Și începem cu Bernd Luche. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord um, să abordăm um, cele două rapoarte împreună. Mi-am exprimat deja poziția față de cele două rapoarte, nu voi repeta nimic din cele spuse. Ambele rapoarte mi se par uh, în regulă, Uh, nu sunt mari controverse de rezolvat. Amendamentele depuse, din punctul meu de vedere, nu constituie bariere uh, de nedepășit și sunt de acord cu domnul Langen că într-o singură reuniune putem să uh, rezolvăm tot. În ceea ce privește pragul, cred că ar trebui să fie mai scăzut decât este astăzi și, bun, se pune întrebarea cât uh, 35 de mii, bun, putem discuta, nu e nimic, um, um, nu insistăm uh, asupra unei sume exacte, dar trebuie să avem grijă să avem abordarea potrivită, um, astfel încât să nu discriminăm între întreprinderi, dar cred că la reuniunea raportorilor din umbră vom putea rezolva și acest subiect. Mulțumesc în numele liberalilor Cora Van Nieuwenhuizen este înlocuită de doamna Verinche. Mulțumesc. Eu cuvântul în numele Corei. Această legislație va spori, va ajuta piața internă, simplificând regulile și înlesnind mediul de afaceri pentru comerțul electronic scutirile de TVA pentru cei din afara Uniunii Europene vor fi abandonate și OSS va fi noul standard. Amendamentele nu sunt multe la număr, iar acest lucru arată că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește această propunere. Dar vreau să subliniez faptul că consecințele în ceea ce privește sectorul poștal uh, și de curierat sunt foarte importante și trebuie analizate. Avantajele sistemului special pentru uh, tra, pentru bunurile și comerțul la distanță se, con, se, con, se, se uh, concentrează asupra intermediarilor și celor care sunt în afara Uniunii Europene. Iar uh, noile reguli pentru coletele mici de până la 150 de euro va duce la o sporire a costurilor administrative. Eu propun uh, sporirea pragului de la 10.000 de euro anual la 35.000 de euro. Așa cum s-a spus deja, acest lucru atenuează efectul asupra companiilor și asupra consumatorilor și uh, um, corespunde practicilor actuale din statele membre. Aștept cu nerăbdare amendamentele de compromis și sper să putem adopta această legislație cât mai repede cu putință. Iar la punctul 9, Cora spune – Așa cum am spus la prezentarea acestui document, aștept pune răbdare, pune în aplicare rapidă a acestei legislații fiindcă va avea un efect uh, pozitiv asupra veniturilor guvernamentale și va reduce costurile de reglementare cu până la 2 miliarde de euro pentru mediul de afaceri. Haideți deci să adoptăm această legislație cât mai curând cu putință. În afară de amendamentele care au fost propuse deja de raportor, vreau să subliniez beneficiile TIC în ceea ce privește combaterea fraudei uh, online prin folosirea analizelor de tranzacții online, un uh, instrument prin care se poate identifica frauda mai rapid. În 2016, președinția olandeză a prezentat uh, instrumentul TIC din Benelux și a ajuns la un acord cu statele membre în ceea ce privește uh, Dezvoltarea mai departe a acestui uh, instrument la nivel european este important pentru legitimitatea companiilor și este important ca acest instrument bine țintit, este important că ar putea să reducă uh, cazurile de fraude la nivelul statelor membre și ar trebui să vedem ce poate face acest instrument. Cum spuneam, sper să putem adopta această legislație cât mai curând cu putință. Mulțumesc, mulțumesc. De la GUE, acum, doamna Bermejo și Miguel eh, Viegas nu sunt în sală, deci eh, ajungem la eh, Vers, doamna Cato, văd că nu este nici în sală, și de la NF Barbara Capel, nici ea nu este în sală. Nu, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa e. Atunci revin la raportori Începem cu domnul Ivan. Thank you, Mr. Chairman. The idea is... Mulțumesc, domnule președinte. Ideea este foarte simplă. Nu avem, nu există aici chestiuni delicate de discutat și cred uh, cu tărie că la prima noastră reuniune cu raportorii din umbră de la Strasburg vom rezolva toate problemele. Iar raportul se va bucura de acordul tuturor. Nu există chestiuni delicate, cum spuneam, și am toată încrederea că vom avea un raport bun cât mai rapid cu putință. Mulțumesc! Nici eu nu mai am nimic de adăugat. Da. Uh, acum, problema este că am fost prea rapizi și pentru următorul punct Roberto nu a venit încă, deci trebuie să facem iar o pauză până la 11.30.

probleme mai clare.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

So, hello everybody, the latest information. Uh, bună ziua! Raportorul e pe drum, dar nu a sosit încă în Parlament, astfel încât uh, continuăm cu punctul 7. 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union. We have uh, 102 amendments. S-au înaintat la acest raport 102 amendamente de către domnul raportor. Nu sunt alte amendamente, iar uh, raportorul jurii a spus că va include amendamentele de la ECON, iar noi aplicăm pentru prima dată uh, noua regulă conform articolul 53.4 care spune că toate amendamentele trebuie înaintate în același timp, iar uh, propunerea comisiei uh, include măsuri adoptate prin uh, acte de reglementare în conformitate cu articolul 290 și 291 ale TFUE, printre care 13 acte care intră în competența ECON în ceea ce privește statisticile standardele de contabilitate internaționale și eh, acordurile monetare. Majoritatea amendamentelor au ca scop îmbunătățirea formulării și sperăm că va eh, și va învăța lecția în ceea ce privește formularea comisia și în ceea ce privește jurisprudența și abordarea noastră în ceea ce privește extinderea eh, delegărilor. Apoi se propune schimbarea actelor de punere în aplicare în acte delegate care, pentru a putea impune schimbări în ceea ce privește schimbările de piață, schimbările economice de piață, lucruri care nu au fost folosite până acum. Ce pot să vă spun eu? Iată. Zirpa, văd că este în sală, între raportorii din umbră, îi dau deci cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Poziția raportorului este foarte bine pusă la punct. Nu mai am uh, altceva de spus. Mulțumesc. Comisia dorește să ne vorbească despre cele 102 amendamente, poate pe rând. Mulțumesc. Din păcate, deci, cum spuneam, sunt numai 102. Da. Uh, lăsând gluma la o parte, vreau să spun câte ceva privind aspectele de ordin general care au fost semnalate de către domnul raportor în acest proiect de aviz, vă reamintesc că propunerea comisiei a adus la o altă 168 de acte de bază armonizate cu tratatul de la Lisabona, dintre care unele intră în jurisdicția comisiei dumneavoastră. Am încercat deja să facem acest lucru în 2013, această armonizare, dar am eșuat din cauza poziției Consiliului. Acum uh, avem o, iată, o a doua încercare de a schimb, prin schimbarea tehnicii legisla, legislative. Propunem acum amendarea fiecărui act de bază în parte. Iată de ce trebuie să discutăm cu dumneavoastră și cu Consiliul, Consiliul fiecare dintre aceste amendamente, unul câte unul. Am uh, analizat amendamentele domnului raportor. Vreau să vă spun doar câteva lucruri. Înțeleg că raportorul, adică Comisia, în propunerea sa, așa cum este procedura, noi am stabilit o durată nedeterminată a acestor drepturi, acestor împuterniciri, iar Domnul raportor dorește să schimbe această perioadă nedeterminată cu o perioadă de 5 ani, care să poată fi prelungită pe baza raportului comisiei. Comisia este de părere că nu este necesar acest lucru. Consiliul și Parlamentul au oricum dreptul de a revoca un astfel de drept oricând doresc și experiența noastră cu uh, Uh, cele existente este aceasta, nu introducem uh, dreptul sau împuterniciri noi, deci nu suntem aici pe un teren uh, alunecos, să zicem. În al treilea rând, prin crearea acestei obligativități de raportare după 5 ani pentru toate sectoarele, creează um, o povară administrativă pentru comisie și o să începem și un nou registru pentru acte delegate la sfârșitul anului, care cere transparență în deplină în ceea ce privește toate actele delegate la fiecare etapă din procedură. Iată de ce durata de 5 ani am dorit să fie folosită doar selectiv, acolo unde se justifică și nu general. Și Domnul raportor um, alege o perioadă de obiecție de trei luni cu posibilitatea de a fi prelungită cu încă trei luni. Perioada actuală este de două luni plus doi, plus încă două luni. Știm că la Econ, pe ceea ce este un, unele legi cu privire la pistele financiare, perioada este de 3 plus 3, dar Vă rugăm să nu aplicați acest lucru la nivel general și să analizați lucrurile de la caz la caz. Și apoi avem uh, amendamentul 99, pe care vreau să vorbesc rapid, unde raportorul propune eliminarea împuterniciri existente, din motivul că până acum nu a putut, nu a fost folosită și noi considerăm totuși că acest lucru nu este motiv suficient să fie eliminată, fiindcă ar putea să fie folosită pe viitor. Și trebuie să, poate să ajustăm formularea mai degrabă decât să eliminăm. Nu o să intru acum în detalii prea multe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. mă temeam să nu ne vorbiți pe rând despre cele 102 amendamente. A sosit raportul din umbră de la Veți. Bine ați venit, sper că ați avut o vacanță minunată și vă dau cuvântul Bas Aicaut. Mulțumesc, domnul președinte, da, vacanța a fost minunată. Așteptam afară să vină, să vină domnul raportor, dar mă rog. Și am pregătit un uh, mic discurs pentru a vă lăuda, domnule președinte. Și uh, mă alătur celor spuse de Sirpa așa mai vreau să vă spun că sprijinim pe raportor și pe dumneavoastră, domnule președinte, și uh, vrem să vă felicităm și uh, sprijinim amendamentele uh, în forma lor existentă și sperăm să transmiteți mesajul mai departe domnului raportor. Da, bineînțeles, o vă facem acest lucru a fost felicitat de grupurile prezente. Pe 25 septembrie are votul la Econ. Jurii nu au hotărât încă când va avea votul, dar oricum va avea loc înainte. Mulțumesc foarte mult și um, încheiem ședința aici. Ne întâlnim din nou la ora 3. Nu uitați că votăm la ora 5.